Mulțumesc. Vă mulțumim, spune doamna Vicky Ford, și cât de frumos să încheiem întrebările cu una despre turism. Și, respectiv, um, o întrebare um, pozitivă. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări și aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar desemnat pentru răspunsuri. Acum, ce urmează? Doamnă comisar desemnat, aveți 5 minute pentru o intervenție finală, un rezumat al uh, subiectelor pe care doriți să le subliniați în urma discuției de astăzi. Apoi, domnul Buzek uh, va um, trage unele concluzii din punct de vedere al ITRE, iar apoi eu vă voi spune ce urmează să se întâmple. Vă mulțumesc, doamna comisar desemnat, aveți cuvântul pentru 5 minute. Uh, thank you very much for all the questions. Mulțumesc, stimați deputați, mulțumesc tuturor pentru întrebări, pentru acest schimb de opinii. Sper că această discuție să reprezinte un început uh, foarte bun al cooperării noastre viitoare. Eu mi-aș dori să conlucrăm într-un spirit de încredere și de dialog regulat. Și nu pot decât să vă asigur de angajamentul meu uh, foarte serios. Mă voi implica în dezvoltarea potențialului pieței interne și uh, vă propun ca în acești 5 ani să, fa uh, să facem eforturi neobosite pentru a îndepărta obstacolele unul câte unul și să găsim soluții pentru binele tuturor. Încă o dată mulțumesc foarte mult, știu cât de important este Parlamentul European și cât de puternic e mandatul său și să știți că voi fi responsabilă în fața dumneavoastră. mi iau angajamentul de a lucra îndeaproape cu toate grupurile din Parlament, pentru că cred și după întrebări am și rămas cu impresia că acest portofoliu este la fel de important pentru toate grupurile politice, în ciuda micilor diferențe. Este un portofoliu care ne dă șansa să avem creștere, ocupare și dezvoltare. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Mr. Thank you very much that I survived. Și vă mulțumesc că am supraviețuit. Very much, Madam Commissioner. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar desemnat, pentru toate răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc și pentru remarcile finale. Mulțumim tuturor celor care au venit în această sală, tuturor celor care s-au uitat la această audiere pe internet. Permiteți-mi, vă rog, să adaug la sfârșitul acestei audieri o informație pe care nu am avut destul de mult curaj să vă transmit la începutul reuniunii, și anume că eu vin din aceeași regiune din Uniunea Europeană ca doamna Bienkovska și că este o regiune foarte industrializată. E vorba de Silesia, spune doamna comisar desemnat, o regiune care a trebuit să, meargă, să treacă printr-un proces de restructurare industrială foarte puternic și, într-adevăr, pot confirma că doamna Biencovska are multă experiență, știe cum să țină cont și de mediu în același timp, un aspect foarte important pentru noi și să se ocupe de industria chimicalelor, industria chimică, îmi cer scuze, industria oțelului și așa mai departe cu șapte ani de experiență în guvernul polonez și ca prim, ca vice-prim-ministru. Sper că doamna Bienkowska ne va oferi multe posibilități de a o contacta în următorii cinci ani, pentru că toate temele pe care le-am discutat aici sunt foarte importante pentru cetățenii europeni. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care sunt uh, prezenți aici în sală de la cinci comisii parlamentare și din partea comisiei I I3 pot să vă mai dau o veste bună. Avem următoarea audiere luni la ora 2.30, doamna Bratușec și reuniunea coordonatorilor în această după-amiază, bineînțeles, ne mai întâlnim, dar doamna vice doamna co-președinte, îmi cer scuze, doamna Vicky Ford, vă va mulțumi și dumneai. Vă mulțumesc și eu. Thank you very much. If you could just... Mulțumesc dacă puteți mai să mai aveți puțină răbdare și ca să vă spun și eu câteva cuvinte. Mulțumesc, doamnă Biencovska, pentru că ați venit, ați supraviețuit. Într-adevăr, acesta însă nu este procesul final. Puteți să rămâneți așezată. Trebuie să mai supraviețuiți și uh, prin procesul de evaluare. Suntem cu toții politicieni, nu suntem de acord pe totul. Dacă ar fi așa, ar fi foarte diferită viața. Acum trebuie să ne înclinăm spre partea în care dorește majoritatea în ceea ce privește rolul dumneavoastră de comisar viitor. Aș vrea să amintesc grupurilor politice că dacă nu trimit un reprezentant al grupului lor ca și coordonator la următoarele reuniuni, nu contează voturile lor la această evaluare. Este important de aceea ca acest proces de evaluare să îi poată număra pe toți coordonatorii ne întâlnim acum în, în camera, imediat, și coordonatorii de la ITRE se întâlnesc între 6 și 7 la 5G3. La 7, de asemenea, ITRE cu IMCO, coordonatori, se întâlnesc uh, tot în 5G3. Și reprezentanții comisiilor asociate vor putea veni. Mulțumesc foarte mult și, după cum spuneam, acum vom avea o discuție cu colegii noștri aleși democratic.